fiind condamnat de terorist. Dumneavoastră poate ați fi fost bucuros să nu fi fost adus niciodată în instanță. Mulțumesc. Dezbaterea este închisă, spune doamna președintă, și votul va avea loc miercuri. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul domnului Secluna în legătură cu adoptarea de către Estoniei a monedei euro începând cu ianuarie 2011. Mă îndrept spre domnul raportor care are cuvântul timp de 4 minute. Vă rog. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să vă pot prezenta acest raport care sprijină uh, solicitarea Estoniei de a se alătura zonei euro. Este semnificativ faptul că un stat membru mic, uh, dar uh, care și-a respectat angajamentele, bate la ușa noastră solicitând să uh, poată adopta euro. Motivul pentru care Estonia dorește să și pentru care eu dorește să adopte euro și pentru care eu sprijin asta este faptul că Estonia și-a respectat angajamentele uh, Uh, conform tratatelor și trebuie să avem în considerare faptul că aceste angajamente au fost respectate în timpul cele mai uh, groaznice crize pe care am trăit-o în viața noastră. Guvernele estoniane, dar și cetățenii acestui acestei, acestui stat membru au depus eforturi extraordinare în acest sens uh, și cetățenii și opinia publică sprijină adoptarea uh, euro. Am discutat cu Comisia, cu Banca Centrală Europeană, cu guvernul estonian, am și vizitat Estonia în mai, când uh, Comisia și-a publicat raportul de convergență. Concluziile um, și rezultatele Ministerului Finanțelor și autorităților estoniene um, sunt, um, arată angajamentul uh, luat Mă îngrijorează însă um, uh, timpul scurt uh, în care, pe care l-am avut la dispoziție pentru a discuta acest uh, raport, de la publicarea raportului de convergență până la uh, elaborarea uh, raportului nostru. Sper, sincer, că acest gen de uh, program nu uh, va fi adoptat din nou când o, un stat membru va dori să adopte eu, moneda euro. Uh, se spune că uh, zona euro ar trebui să-și rezolve propriile probleme înainte să accepte noi uh, membri, dar eu cred că este o greșeală o astfel de abordare. Noi suntem suficient de motivați să trecem prin această etapă dificilă în care ne aflăm acum în zona euro. Și cred că nu ar trebui să refuzăm statele membre care doresc să adopte euro și doresc să ne întindă o mână de ajutor în momente dificile. S-au prevăzut me uh, metode de uh, transparență pentru a asigura o mai bună transparență și eu cred că Estonia ar fi uh, Uh, un punct forte pentru zona euro. A avut uh, chiar uh, cel mai mic deficit bugetar din zona euro. În ciuda creșterii economice negative de aproape 15% în 2009, Estonia a reușit să aibă o rată de datorie față de PIB de aproximativ 7%, cea mai scăzută, cred că, uh, la nivel mondial. Chiar în momente de criză acerbă, Estonia uh, și-a păstrat ordine în, uh, în buget. Este o țară mai disciplinată este o țară foarte disciplinată din punct de vedere bugetar și sunt convins că uh, Um, își va respecta aceste angajamente din, în viitor. Bineînțeles, uh, solicitarea este și una cu un simbolism politic uh, și cred că înseamnă că uh, trebuie să sprijinim statele membre care se pregătesc bine pentru a adera la moneda euro. Bineînțeles, în fața noastră nu avem un drum ușor și nici Estonia nu are un drum ușor. Șomajul este mare, riscul de inflație nu este, uh, este destul de ridicat pentru viitor. De aceea trebuie să fim foarte prudenți și atenți în, uh, în perioada, mai ales, uh, mai ales în perioada de tranziție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar Ren, aveți cuvântul. Da. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. În primul rând, aș vrea să mulțumesc stimatului Domski Luna pentru raportul echilibrat și foarte bun în ceea ce privește convergența și intrarea Estoniei în zona euro. Aș vrea de asemenea să-i felicit pe prietenii din Estonia pentru că au depășit acest reper extrem de important. Apreciez sprijinul dumneavoastră pentru adoptarea de către Estonia a monedei euro din partea Comisiei Econ pe 2 iunie. Este într-adevăr esențial acest lucru pentru continuarea parcursului propunerii Comisiei și pentru introducerea monedei euro în Estonia în 1 ianuarie anul viitor. Știm cu toții că evaluarea și decizia referitoare la adoptarea monedei unice de către Estonia va avea loc în contextul unei perioade extrem de dificile pentru moneda euro de la crearea sa, de la, înființa, de la crearea sa. Este poate chiar cea mai dificilă perioadă pe care o traversează moneda unică. În acest context, aprecierile pozitive din partea Estoniei reprezintă un semnal bun ce arată că cadrul Uniunii Europene funcționează și că în evaluarea criteriilor de convergență, statele membre sunt evaluate pe baza meritelor proprii și în funcție de principiile tratamentului legal. Evaluarea pozitivă a Estoniei reprezintă de asemenea un semnal pozitiv pentru piețe și pentru, zona, pentru statele membre ale Uniunii Europene care nu fac parte din zona euro la acest moment de cotitură. Aș vrea să subliniez că Estonia va intra în zona euro de pe o poziție forte, una dintre cele mai puternice poziții fiscale și printre cele mai scăzute niveluri ale datoriilor din Uniunea Europeană, după cum arăta domnul Schicluna. În general, rata în europeană este de 75%, rata datorilor în Estonia este de 7,2%. O diferență imensă față de medie. Deși nu a fost imună la criză, economia estonă a arătat, s-a arătat capabilă de a menține cursul de schimb fix timp de aproape 20 de ani, din 92, iar adoptarea monedei euro nu va fi probabil un șoc pentru condițiile de finanțare. Adoptarea monedei euro nu va reprezenta un final de drum, din potrivă. Dacă Estonia adoptă moneda unică anul viitor, acest lucru va reprezenta un element cheie pentru o mai mare disciplină fiscală și pentru politici prudențiale îndreptate spre o bună performanță în zona euro. Salut disponibilitatea autorităților estone de a intra în zona euro și de a asigura pe partenerii europeni prin intermediul unei scrisori oficiale de angajamentul lor ferm față de politici orientate către stabilitate și pentru stabilirea de priorități în consecință. În paralel, există nevoia de a consolida guvernanța economică în Europa. Propunerile recente ale Comisiei se adresează atât consolidării substanțiale ale guvernanței economice în Europa, cât și unor abordări prudențiale, analizându-se fiecare țară la caz la caz. Astfel s-ar construi o uniune economică și monetară mai eficientă și mai solidă. Doamnă președintă, stimați membri, în încheiere, după consultările de săptămâna aceasta cu dumneavoastră, va urma o discuție la Consiliu spre finele săptămânii. Dacă totul se derulează conform programului, probabil că toate actele legislative necesare vor fi adoptate de Consiliul Cofin pe 13 iunie, iulie, astfel Estonia având suficient timp pentru a se pregăti pentru trecerea eh, și adoptarea monedei euro la 1 ianuarie anul viitor. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat acestei propuneri și cele mai calde felicitări poporului eston. Mulțumim, domnule comisar. Acum, uh, vorbitorii numele grupurilor politice, domnul Michel mai întâi, în numele grupului PPE, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului pentru un raport bun. Pot să-l sprijin în ceea ce privește principiile generale care stau la baza comentariilor domniei sale, sprijin și observațiile sale generale și preocupările generale. Putem primi Estonia în zona euro datorită sacrificiilor făcute de poporul estonian, datorită conducerii Parlamentului, Guvernului estonian și acest leadership trece dincolo de punerea în ordine a lucrurilor pe plan intern și dincolo de sacrificii. Mulți ne lingem rănile și suntem nesiguri în legătură cu viitor. Nu știm ce se va întâmpla, însă iată o mică țărișoară care ne arată calea cea dreaptă. E un far luminos în zare, nu doar pentru celelalte țări din regiune care aspiră să intre în UE, un far luminos pentru toată Europa. Trebuie să fim încrezători în acest moment dificil care va trece și aș dori să vă reamintesc, pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul, în primii 10 ani de existență ai euro, 16 milioane de locuri de muncă au fost create în zona euro și mult mai multe locuri de muncă au fost create în același uh, timp în SUA. Deci e vorba de un sprijin al întregului proiect într-un moment în care are nevoie de sprijin din partea unui parlament curajos și a unui popor curajos. Salut Estonia, felicit Estonia, fac ceea ce trebuie. Experiența mea este a unei persoane care vine dintr-o țară mică și cred că experiența lor va fi și ea benefică. Noi, care venim dintr-o țară mică, unde am fi noi? Unde am fi dacă nu am avea Banca Centrală Europeană și Comisia? și cooperarea și sprijinul ministrilor din zona euro în aceste timpuri dificile. Am fi pierduți total. Trebuie să soluționăm și problema inflației activelor și problema bulelor. Am menționat acest timp de mult. Comisia și Banca Centrală Europeană trebuie să soluționeze problema inflației scăzute și a ratelor scăzute de dobânzi, care și ele duc la inflație. Trebuie să menționăm și asta. Deci sprijin în general raportorul. Mulțumesc, vom sta mult timp aici în această seară, deci voi fi strictă cu dumneavoastră. Domnul Padar din partea socialiștilor, două minute. Mulțumesc, dragi colegi. Miercuri vom vota în legătură cu raportul Parlamentului în legătură cu aderarea Estoniei la zona euro. Trebuie să așteptăm aproximativ o lună să obținem decizia oficială a Consiliului. Aderarea la zona euro este pentru Estonia un pas în plus în sensul integrării europene. E o consecință națională a unei politici bugetare prudente care a fost a Estoniei de ani întregi încoace. În faza inițială a crizei economice am înțeles deja că provocările acestei crize necesită o abordare cu totul nouă, o regândire a politicilor anterioare. O astfel de nouă abordare a dus la multe reduceri bugetare în 2008 și în 2009. Adoptarea eurului înseamnă că eforturile noastre nu au fost darnice. Dezvoltările din ultimii ani au arătat importanța statisticilor fiabile, importanța standardelor fiabile. Sunt sigură că Estonia va continua cu politica sa fiscală prudentă și transparentă și în viitor. Am înțeles că e vorba de o economie mică și că nu există altă alternativă în acest sens. Aderarea la zona euro este o, un mesaj pozitiv și pentru Europa. Încrederea noastră în Europa e ca cea în lumina de la capătul tunelului, într-o situație economică dificilă. Dacă acceptăm Estonia, zona euro va primi un nou membru care înțelege regulile jocului și care va contribui la consolidarea unei unită, uniuni monetare și la consolidarea euro. Mulțumesc mai ales domnului raportor și domnilor și domnilor raportor din umbră pentru o bună cooperare. Estonia este gata pentru aderarea la zona euro, vă asigur. Mulțumesc din partea grupului ALDE, domnul Clinț, două minute. Doamnă președinte, mă bucur sincer că de la uh, 1 ianuarie anului viitor vom putea saluta Estonia ca al, 17, al 17-lea membru al zonei euro. Este un stat care respectă criteriile de la Maastricht. Drept urmare, um, bine, trebuie, trebuie să vă spun că um, Comisia și Banca, Comercială, Banca Centrală Europeană au uh, analizat cu atenție uh, situația economică a Estoniei. Euro se află acum în fața celei mai mari provocări iar uh, Estonia arată un angajament extraordinar, o voință deosebită prin faptul că a reușit în aceste condiții să respecte criteriile de convergență. Uh, și faptul că dorește să își respecte angajamentele conform tratatului ne arată că un stat membru al Uniunii Europene are chiar obligația ca într-o bună zi să adere la zona euro. Uh, sunt foarte mulțumit să văd că există state care chiar au încredere în acest, uh, uh, această mare lucrare comunitară. Știm că cetățenii sunt foarte îngrijorați în ziua de astăzi. Dacă uh, se uită la televizor, vor vedea zona euro, văd zona euro ca pe o zonă slăbită și uh, cetățenii europeni se tem că introducerea euro Uh, va introduce scumpiri în uh, țara respectivă. Deci cred că s-ar putea să se fi subestimat astfel de riscuri uh, și pentru Estonia. Estonia va deveni uh, membra zona, zonei euro, dar aș vrea să știu ce consecințe ar exista în acest caz și pentru Uh, bugetul acestui stat. Urez mult succes uh, Estoniei și sper că și în viitor uh, politica lor bugetară să fie la fel de durabilă ca și până acum. În numele grupului ECR, doamna Swinburne, un minut. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnule raportor pentru raportul clar și cuprinzător. Susținem 100% concluziile domniei sale. În această perioadă de tulburare economică fără precedent în urma crizei din 2008-2009, este o dovadă a disciplinei financiare și a atitudinilor guvernului eston faptul că s-au calificat pentru intrarea în zona euro. Faptul că au menținut o limită asupra deficitului bugetar trebuie lăudat. Dacă respectă criteriile aderării la zona euro și doresc să facă acest lucru, atunci, până la urmă, ei trebuie să ia această hotărâre și eu le doresc numai bine. Membrii neafiliați, domnul Bronț, un minut și jumătate. Amen. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulți cred că ar trebui să felicităm Estonia. Eu le ofer condolianța estonienilor. Valoarea monezii unei țări trebuie să arată care este valoarea exporturilor, importurilor și, în general, mișcările monetare și trebuie să fluctueze în funcție de nevoie. O țară legată de o monedă care nu este legată de nevoile economiei sale va afla că se vor agrava problemele sale economice. Noi am aflat asta ca Regat Unit când am fost membri ai predecesorului euro mecanismul cursului de schimb. Ne-am găsit prinși, blocați, nu doar într-o singură valoare monetară, ci și într-o recesiune din care am scăpat doar când am ieșit din acest mecanism. Acest raport felicită Estonia în legătură cu înlocuirea deficitului de cont curent cu un surplus de cont curent și de capital. Se pare că sună bine treaba, însă există pericole la orizont pentru că am putea avea probleme de comisioane și Banca Centrală Europeană ar putea să seteze la un nivel mult prea înalt nivelul de schimb coroana euro. Dacă există o scădere a nivelului de exporturi în, la noi, atunci uh, va exista un dezechilibru în bilanțul plăților. Estonia își va pierde suveranitatea monetară și fiscală și suveranitatea politică, așadar. Ironic pentru o țară care doar acum 90 de ani a scăpat din ghearele Uniunii Sovietice. Mulțumesc! Trecem la vorbitorii individual, domnul Carins, două minute. Fotbala ca fani. Mulțumesc, doamnă președinte. Așteptăm dacă vorbim despre fotbal, ne așteptăm ca o echipă disciplinată care joacă cel mai bine să câștige trofeul mondial. E o regulă care ar trebui respectată și în cazul lărgirii, extinderii zonei euro. Ar trebui să se pună un preț pentru disciplina bugetară și pentru reformele întreprinse. În momentul recesiunii dintre 2005-2008, cea mai mare parte a statelor membre au cheltuit mai mult decât uh, era cazul. S-a pus astfel o bază a crizei înainte de criza propriu-zisă. Însă Estonia a fost mai inteligentă, a creat rezerve bugetare și mulțumită lor, mulțumită acestui buget, recesiunea care s-a constatat în 2009 nu a dus la faliment respectându-se o disciplină strictă. În Estonia se eh, respectă toate criteriile de la Maastricht și această țară trebuie primită în zona euro. Aceasta e o veste bună. În primul rând, e un semn bun, un semnal puternic că, în ciuda dificultăților, există o extindere a zonei euro. În al doilea rând, E un semnal pozitiv pentru toate țările baltice care vor înțelege că această zonă poate întreprinde reforme și poate susține politici bune. E un semnal bun pentru toate celelalte state, inclusiv Letonia, în sensul că dacă se respectă criteriile de la Maastricht, premiul este aderarea la zona euro. Acum, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să-și facă ordine în buget și în politici pentru ca lumea să aibă încredere în zona euro și exemplul Estoniei va fi un exemplu bun în sensul că disciplina bugetară, bugetară este posibilă chiar dacă nu este poate momentul potrivit. Mulțumim, domnul Cutaș, două minute. Președinte, la debutul crizei economice în Uniunea Europeană, țările Baltice au fost printre cele mai grav afectate

trecerea estoniei la euro are i o dimensiune simbolică ea reprezentând un exemplu pentru ările din est cărora criza le a diminuat atât elanul cât i posibilităile reale de a se încadra în termenele asumate pentru adoptarea uh, euro. min salut Mulțumesc, În primul rând, felicitările mele Estoniei. Avem foarte multe probleme în Europa și tocmai aici avem nevoie de ajutor din partea celor care cred în Europa și în Uniunea Europeană, precum Estonia. Nu trebuie să așteptăm pur și simplu uh, să treacă durerea, așa cum fac uh, multe țări, a dumneavoastră și Danemarca, printre altele. Cred că aici uh, tații, străbunii Europei au reacționat la fel. Așa a început Europa, așa a fost creată Europa, doamna președinte. În perioada de criză, așa trebuie să acționăm, suntem mai puternici, uniți, mai numeroși. Europa este un simbol

Mulțumesc, domnul Balcitis. Ačiū, gerbime pirmininkė, gerbimi kolegos. Iš tikrųjų, taip pat pris... Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. Și eu aș vrea să felicit guvernul și poporul estonian. În Lituania ne-au lipsit uh, câteva procente acum câțiva ani pentru a adera și noi la zona euro. Și iar uh, acum uh, am ajuns la anumite etape decisive luând decizii diferite. Estonia a luat mai puține decizii populiste și a dus o politică de prudență în materie de economie și fiscalitate. Noi, țările de la Marea Baltică, sperăm ca în câțiva ani să mergem pe același drum și să ajungem la un rezultat pozitiv. Încă o dată, felicităm um, ministrul de finanțe și membrii Parlamentului pentru acest succes. Din toată inima felicit întregul guvern al Estoniei pentru că a aplicat atât de inteligent aceste principii europene. Mulțumesc. Thank you, Madam President. Madam President, the fact that Mr. Braun... Domnul Watson, domnul președinte, faptul că domnul Bronz a intervenit foarte rapid și apoi a plecat, arată cât de interesat este de fapt partid, partidul domniei sale în acest, um, cu privire la acest subiect. Vorbim despre un vot de încredere pentru Estonia și pentru euro. Moneda unică a fost uh, obiectul unor critici, mai ales în presa anglosaxonă. Realitatea însă este că fără moneda euro și fără disciplina unor țări ca Estonia, niciunul dintre noi nu ar mai avea vreo speranță. Mulțumim. Domnul Zaver. Poștovana gospa comisar. Mulțumesc, doamnă președinte domnule comisar. Nu mi-aș putea o ierta niciodată dacă nu aș putea, dacă nu aș lua acum cuvântul pentru a-i felicita pe colegii mei din Estonia. Estonia a obținut cele mai bune rezultate în multe domenii în ultimii ani. Au efectuat o reformă fiscală, au liberalizat economia în anii 90 au fost lucruri care au fost făcute în moduri pe care alte țări nici nu le-au putut copia. Sunt convins că Estonia va fi un partener uh, solid în zona euro, că vor fi prudenți și că vor avea rezultate mai bune decât alte state membre. Vă mulțumesc. Până doamna președinte, cu aceasta se încheie procedura uh, intervențiilor spontane. Domnule comisar Ren, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și dați-mi voie să vă informez cu privire la motivele pentru oral, programul foarte uh, restrâns și foarte strict uh, pe care l-am respectat uh, în, în analizele noastre la care se referea domnul Sicluna. Programul depinde de datele pe care le avem cu privire la previziunile în economie și toate acestea depind de datele provenite de la Eurostat în ceea ce privește finanțele publice. De fapt, pentru a acorda mai mult timp Parlamentului European, Eurostat a fost de acord să valideze datele fiscale uh, pe loc. Totuși, uh, elaborarea uh, din partea Comisiei a raportului uh, Uh, a fost făcută într-un, a fost uh, făcută într-un ritm foarte rapid, dar în același timp am vrut să avem o analiză corectă. Și dacă am fi uh, avut un program, dacă am fi elaborat acest raport mai rapid, acest lucru ar fi afectat uh, calitatea analizei. Iar uh, criteriile de convergență stau la baza Uniunii Economice și Monetare. Practic am utilizat și vom utiliza aceleași uh, baze informative uh, mâine când vă vom prezenta cele 16 state cu uh, deficit excesiv mâine dintre statele membre ale Uniunii Europene. Așadar, este un proces nou și um, ne supune și pe noi la un anumit uh, ritm. Trebuie să vă spun că am uh, întâlnit membrii Comisiei Econ pe 13 aprilie pentru un dialog informal în ceea ce privește perspectivele de convergență pentru Estonia. În plus, aș dori să vă spun că oricând Comisia va sta la dispoziție Parlamentului pentru informarea cu privire la situația economică și fiscală în Estonia. Este clar faptul că Estonia trebuie să rămână vigilentă în ceea ce privește dezvoltarea sa economică. Și, bineînțeles, și Comisia va uh, monitoriza Estonia în mod foarte vigilent. Nu în ultimul rând, dați-mi voie să vă spun că mă bazez pe Estonia pentru Um, ca aliat pentru a depune presiune asupra grupului euro pentru disciplină uh, financiară și fiscală. Cred că trebuie să cooperăm pentru a ne asigura că finanțele publice sunt uh, elaborate în mod durabil și că uh, zona euro este una stabilă. Cred că domnul Bronz doamna președinte, s-a referit la Estonia și la posibilitatea ca aceasta să-și piardă independența obținută de curând și libertatea. Poate ar trebui să-i răspund domnului Bronz și aș răspunde spunându-i că poate că are ceva de a face cu raționamentul pe care l-a avut uh, bunicul meu când a votat da acum mulți ani în ceea ce privește uh, calitatea de membru a Uniunii Europene, uh, a, a Uniunii Europene a Finlandei. Și mi-a spus că mi-a, mi spus așa, mi-am petrecut ani de zile uitându-mă spre est, acum, de acum încolo uh, îmi voi petrece timpul uitându-mă spre vest. Vă mulțumesc, domnule comisar. Are acum uh, cuvântul domnul raportor Sicluna. Madam Chairman. președinte, Mulțumim domnului comisar pentru explicațiile domniei sale. Înțeleg că așa e calendarul. Nu dorim ca observațiile noastre să fie considerate a fi triviale. Nu cred că asta a înțeles Comisia. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru sfatul foarte bun și pentru amendamentele pe care le-am sprijinit și le-am inclus în raport. Mă refer la colegul meu, domnul Ivar Padar, fostul ministru de finanțe. Îi mulțumesc și domnului Jurgen Ligi, actualul ministru, pentru explicațiile deschise pe care mi le-a oferit de fiecare dată când am avut nevoie. Doresc numai bine poporului estonian. Până acum au reușit să demonstreze că cei care i-au criticat nu au avut dreptate îi invit să urmeze calea cea dreaptă și să fie foarte vigilenți în ceea ce privește economia, competitivitatea. Trebuie ca succesul lor să continue în viitor ca membri ai zonei euro. Așadar, susțin acest raport în fața acestui for. Trebuie să sprijinim Estonia și cred că o majoritate foarte mare la vot joi va oferi Estoniei creditul de care are nevoie, aprecierea de care are nevoie și va demonstra că zona euro este foarte vie în continuare. Vă mulțumesc! Doamna președinte, dezbaterea este închisă și votul va avea loc miercuri. Urmează pe ordinea de zi intervențiile cu durata de un minut în conformitate cu regula 150